deputaților din Parlamentul European. Am uh, primit așadar o solicitare pentru uh, numirea domnului Enrique Gresalom în uh, Comisia AFET pentru a-l uh, înlocui pe domnul Ramon Atonda. Sunt uh, comentarii, se pare că nu. Prin urmare, această numire uh, este aprobată. Și acum încheiem ședința până la ora 9 în această seară. Mulțumesc!